multianual pentru stocurile de cod, herring și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective. Doamna Bienkovska, în numele Comisiei Europene, are cuvântul. Thank you very much, Madam President. Uh, Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați eurodeputați, în numele Comisiei Europene și în numele domnului comisar Carmenu Velo, Vela, care este responsabil pentru acest uh, dosar. Aș dori să mulțumesc raportorului, raportorul din umbră și Comisii pentru Pescuit pentru munca depusă care ne-a permis să ajungem la adoptarea uh, planului multianual pentru stocurile de cod, herring și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective. Acest uh, plan multianual din Marea Baltică este primul dintr-o nouă generație de planuri multianuale, instrumente deosebit de importante pentru buna pună în aplicare a politicii uh, comune de pescuit și pentru respectarea cele mai importante, cel uh, cele mai important obiectiv al acesteia și anume de a pune capăt practicii de a arunca înapoi în mare uh, capturile de pește vom avea o mai bună gestionare a stocurilor de pescuit, ținând seama de caracteristicile regionale. Și din punctul de vedere al cooperării regionale, în momentul în care se propune și se adoptă un act delegat, ținând seama de normele referitoare la regionalizarea acestui plan, Comisia va respecta cadrul din regulamentul de bază, în mod specific normele din articol 18 și practicile care se regăsesc în regulamentul de bază și care vor duce la continuarea procesului de regionalizare. Planul multianual din Marea Baltică este punctul culminant al unui proces la care au participat mai mulți actori care au încercat să ajungă la un uh, consens între uh, mai mulți, mai mulți uh, actori implicați și dintre acești actori între acești factori se numără miniștrii de resort și cei de legitori europeni. Rezultatul este un regulament echilibrat care țină seama de consensul găsit pe parcursul acestui uh, proces. Acordul între cei doi legiuitori reprezintă un proiect pentru noua generație de planuri multianuale. Acest lucru este foarte important și pentru alte regiuni uh, marine, și pentru care uh, va fi posibil de asemenea să se ajungă la o gestionare uh, durabilă. Și aștept cu nerăbdare uh, colaborarea viitoare pentru adoptarea următoarelor planuri de uh, gestionare a resurselor halieutice. Vă mulțumesc. Primul are cuvântul domnul Valesa, două minute. Thank, thank you, Madam Chair. Uh, thank you, uh, Madam. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Acest prim plan de uh, gestionare în cadrul noi politici este rezultatul unor negocieri îndelungate în care Parlamentul European a trebuit să facă foarte multe concesii. Și am făcut acest lucru cu încrederea că uh, măsurile ce vor fi luate vor fi suficiente pentru a redresa uh, stocurile în Marea Baltică și e nevoie de măsuri imediate, chiar încă din 2017 și este crucial ca instituțiile europene să acționeze în mod responsabil și să demonstreze încă de pe acum faptul că există un angajament la acest, față de acest principiu de a menține stocurile. Mai întâi e nevoie de angajament față de un pescuit durabil și față de acest sector al pescuitului și cer Comisiei și Consiliului același lucru. Um, mă întreb dacă propunerile făcute de către Comisie pentru următorii ani în ceea ce privește totalul de capturi autorizate se bazează pe avize științifice și pe regulile care sunt stabilite în acest nou plan de gestiune sau există vreun scenariu în care acest nou plan de management, de gestionare a stocurilor, Uh, n-a ține seama de totalul capturilor autorizate și că s-ar aplica imediat anumite noi reguli fără a ține seama de avize științifice, ceea ce ar fi foarte alarmat. Stocul a fost încă de, uh, de pe acum, uh, putem spune, sub mare presiune, pentru că nici Consiliul nu a ținut seama de um, avizele științifice. Acum, putem obține avize din partea oamenilor de știință și, după părerea lor, ar trebui ca aceste, această industrie să înceteze în momentul de față. Și e foarte greu să faci față unei astfel de alegeri. După multe negocieri între Consiliu și Parlament și Comisia Europeană, acum să sperăm că aceste obiective ce sunt fixate în noul plan de gestiune vor, mențin, vor respecta obiectivele fixate. Uh, să avem un pescuit uh, durabil, viabil din punct de vedere economic, rezonabil și care să nu reprezintă încă o dată un uh, stres suplimentar față de mediul înconjurător, o presiune suplimentară. Să sperăm că acest lucru va fi realizat în practică. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Rodust. Două minute. Ia, fiind Vă mulțumesc. Au fost negocieri intense, au fost negocieri îndelungate. Textul uh, acesta, uh, referitor la planul multianual uh, privind politica de pescuit în Marea Baltică, este rezultatul a opt triloguri. A fost nevoie de multă energie pentru a ajunge la un acord și pentru a crea o punte între noi și Consiliu votul uh, de mâine nu ar fi fost atât de important și de dur dacă fiecare și-ar fi făcut treaba mai bine. Vreau să îi mulțumesc uh, domnului uh, raportor Valensa, care a um, susținut foarte bine poziția Parlamentului. Timp de aproape 10 ani, de 10 luni, mă scuzați, Comisia, Consiliul și Parlamentul au discutat pe acest subiect pentru că nu erau de acord pe tema mortalității peștilor. Prevederile din regulamentul de bază trebuie să fie aplicate, spunea Parlamentul, iar uh, Consiliul refuza acest lucru și cerea flexibilitate. Până la urmă s-a ajuns la un compromis. În ceea ce privește uh, pragurile privind uh, mortalitatea peștilor, noi am făcut un pas către Consiliu. Apoi, uh, noi am cerut uh, mecanisme de protecție și de siguranță mai puternice. Iar la votul de mâine, acest plan multianual uh, trebuie să fie adoptat pentru a intra în vigoare în octombrie. Ceea ce înseamnă că în următoarele zile Consiliul trebuie să facă toți pașii uh, procedurali care, care sunt necesari pentru ca acest plan să fie uh, publicat în luna august pentru că e foarte important să fie aplicat cât mai repede. Situația stocurilor de pește din Marea Baltică e foarte gravă, la fel și a pescarilor. Acest plan îi poate ajuta și e foarte important ca uh, noile cote să intre în vigoare în octombrie. În ceea ce privește situația din Marea Baltică, eu mă bucur că uh, acest uh, plan este susținut de uh, EMFF și uh, eu cred că acest plan este uh, um, o precondiție pentru un pescuit durabil pe toate planurile, economic, ecologic și social. E foarte important să stabilim limite pe care uh, uh, pescarii să le respecte pentru o durabilitate ecologică. Durabilitatea ecologică este, după părerea mea, și o garanție a durabilității economice și sociale. Eu cred că acest plan este un pas decisiv și vă sunt foarte recunoscătoare pentru participarea la obținerea acordului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hoț. Un minut. Dziękuję pani przewodnicząca. Wieloletni plan zarządzania stadami dorsz. Vă mulțumesc, doamna președintă. Acest plan multianual pentru cod Herring și șprot este o parte esențială a planificării europene. Un element nou este gestiunea multianuală a diferitelor specii, ținându-se seama de legăturile existente între aceste specii de pești diferite. Știm cu toții că stocurile haleutice din Marea Baltică trebuie să-și revină și pescuitul trebuie să se bazeze pe o abordare uh, echilibrată și pe aviz, uh, avize științifice. Și în câteva Uh, remarci. Trebuie să avem o abordare originală. Este un lucru deosebit de important. În plus, câteva regiuni, câteva zone uh, ar trebui să fie închisă pentru pescuit pentru a putea permite uh, speciilor să-și revină și în anumite zone trebuie să fie impusă, dacă este nevoie, interdicție totală a activităților de pescuit. Pescuitul industrial ar trebui să fie limitat și Um, în Polonia să insistăm mai mult pe pescuitul de coastă și aș dori să vă felicitez pentru acest uh, raport excelent. Mulțumesc pentru două minute, are cuvântul domnul Torvalds. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Aveam speranța că lucrurile se vor derula fără dificultăți, însă nu a fost cazul. Și aș vrea încă de la bun început să mulțumesc două, uh, două persoane. Domnul Valesa, care, dacă nu mă șel, se uită la fotbal. Însă, în orice caz, am reușit să lucrăm foarte bine împreună și să obținem un rezultat bun. Și vreau să mulțumesc și doamnei Rodust, pentru că fără dânsa, fără cooperarea din partea sa, nu am fi reușit să ajungem la noua politică comună de pescuit. Dânsa a jucat un rol fundamental și, sincer, am apreciat foarte mult uh, munca dumneavoastră. Și în germană, vielen Dank, madame. De ce a fost o muncă grea? A fost o muncă grea pentru că Marea Baltică e o ma- mare interioară închisă, foarte poluată, foarte sensibilă cu o rată de salinitate scăzută și cu multe state uh, riverane care au interese foarte diferite. Și iată că pentru prima dată am reușit să pregătim un plan plurianual de gestiune. Și știm că de multe ori prima dată e data cea mai grea. De aceea este foarte important să putem adopta niște reguli foarte clare. Și noi ne-am confruntat cu dificultăți. Am uh, avut probleme legate de reconstruirea, reconstituirea anumitor stocuri în anumite părți ale Mării Baltice. Sectorul pescuitului s-a confruntat cu dificultăți. Cu toate acestea am reușit să avansăm și să sperăm că acest plan va fi un model demn de urmat pentru celelalte planuri regionale viitoare. Și știm mereu că există interese diferite, care uneori chiar se contrazic și e foarte greu să ajungi la un acord, însă iată că am reușit. Doamna președinte, mulțumesc și acum doamna Hazekamp. Un, minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. După părerea mea, putem să fim mulțumiți de acest plan multianual pentru Marea Baltică. Am făcut o treabă bună, în ghilimele, pentru că nu sunt protejați nici pescarii și nici peștii. Apele sunt pur și simplu suprapescuite, dacă se vor aplica aceste prevederi, și uh, nu uh, se garantează niciun fel de protecție pentru pești. E uh, un text insuficient și să nu uităm că e vorba de ființe vii care simt durerea și frica și uh, dacă ne temem de uh, pescuitul în exces, uh, trebuie să fim conștienți că acest plan înseamnă un pas în, înainte, în această direcție a pescuitului în exces. Politica de pescuit este slăbită și se deschid porțile și pentru planuri similare pentru alte mări, cum ar fi Marea Nordului, care în mod structural sunt zone unde se pescuiește oricum mai mult decât în Marea Baltică. Mă miră foarte mult că vreți să susțineți acest plan și că ni-l prezentați astăzi. Uh, raportorul chiar ne-a invitat la un pahar de șampanie uh, mâine. Chiar uh, mâine, când vom vota acest plan, veți putea să ridicați paharul de șampanie? Uh, pentru că ce facem este să distrugem pescuitul în Europa. Pescarii nu vor mai putea supraviețui când oceanele și mările vor fi goale. Eu sunt de părere că trebuie să desfințăm mai bine complet politica agricolă și politica de pescuit a Uniunii Europene. Doamna uh, Engström. Baron. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamna comisar, dragi colegi, aș dori în primul rând să-i mulțumesc uh, domnului Valesa și echipei sale pentru eforturile depuse pentru a încheia aceste negocieri. Planul multianual pentru uh, Marea Baltică este prima ocazie cu care statele membre și Parlamentul European au negociat uh, cotele de pescuit din Marea Baltică. Negocierile au fost foarte dure și sunt puțin tristă că nu am reușit să ne punem și mai mult uh, poziția noastră. Marea Yes, Marea Baltică este un ecosistem foarte vulnerabil și uh, în, această, în aceste condiții trebuie să determinăm care sunt cantitățile uh, maxime de pește care pot fi, care pot fi uh, exploatate astfel încât uh, Marea Baltică să rămână să permită o dezvoltare a pescuitului uh, durabilă. Însă nu trebuie să depășim randamentul maxim posibil. Uh, nu pot decât să recomand grupului nostru, meu politic să voteze pentru, pentru acest uh, acord, pentru că astfel sunt respectate obiectivele stabilite prin regulamentul de bază privind politica comună de pescuit. În urmă cu trei săptămâni am, uh, a fost publicat un raport care trage semnalul de alarmă în legătură cu situația uh, codului din Atlanticul de Est și acum uh, mingea se află în terenul comisiei. Domnul uh, Vela este cel care tre- trebuie să facă propunerile legate de noile cote de pescuit și dacă respectăm avizele științifice, nu vom avea decât de câștigat dacă punem capăt uh, pescuitului excesiv în Uniunea Europeană deciziile luate trebuie să fie respectate și nu trebuie să adoptăm decizii care să uh, contravină, uh, să contravină deciziilor din trecut. Mulțumesc. Domnul Mato, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar. Uh, am văzut că au existat niște intervenții catastrofiste care au fost pronunțate, însă eu observ că în ultimii ani am făcut pași însemnați în Uniunea Europeană pentru a garanta o gestiune mai durabilă și mai eficientă a uh, stocurilor de pescuit. Și asta e situația astăzi. Și planul acesta este important nu numai pentru a avea un plan de gestiune plurianual pentru cod, herring și șprot în uh, nordul Europei, ci e vorba și de un acord care va reprezenta un model demn de urmat pentru alte planuri regionale naționale pe care le vom adopta pe viitor, tocmai pentru a putea face față diferitelor probleme de pe continent. Și acest plan introduce multe lucruri. Ține seama de biomasă, ține seama de rata de mortalitate, ține seama de intervenția pescarilor și ține seama de un lucru foarte important, de competența pe care o are fiecare instituție în parte în gestionarea stocurilor. Și tocmai de aceea e foarte bine că avem aceste planuri plurianuale care să țină seama de toate aspectele ce intervin în gestionarea curentă a acestei activități de pescuit, pentru a avea exploatare echilibrată și durabilă a uh, stocurilor de pește și în același timp să ne permită să și protejăm activitatea economică a pescarilor noștri, care este foarte importantă. Mulțumesc, are cuvântul domnul Serau Santos, un minut și jumătate. Prezident, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, Aș dori să îl felicit pe domnul raportor Valensa, pe doamna Rodus și de asemenea aș vrea să îi felicit pe raportorii din umbră care au lucrat luni de zile pentru ca poziția Parlamentului să se reflecte cât mai mult în versiunea definitivă a textului. Sunt uh, autorul mai multor amendamente și cred că soluția pe care o vom găsi aici uh, va contribui la uh, protejarea speciilor exploatate și la menținerea unui nivel de biomasă cu adevărat durabil. Acest plan ne va putea inspira și pentru planurile viitoare pentru alte zone geografice. Eu cred că va trebui în permanență să se verifice dacă obiectivele politicii comune de pescuit uh, sunt cele corecte trebuie să insistăm uh, asupra unui demers pozitiv. În Marea Mediterană sunt dificultăți și multe zone de pescuit europene nu sunt durabile. Trebuie să uh, garantăm uh, stocurile de pește, trebuie să le protejăm și să le menținem. Este deci urgent să se introducă zone maritime protejate și cote pentru resursele marine exploatabile este necesar și dacă nu uh, practicăm o politică de prevenție, va fi greu să uh, facem față efectelor negative. Domnul Van Dalen. Vă mulțumesc, doamna președinte. Discutăm despre un plan multianual de pescuit pentru Marea Altică. În anul 2014 a fost uh, făcută publică propunerea inițială pentru acest plan, după care au început uh, negocierile care au durat uh, aproximativ un an și jumătate. A durat mult să perfectăm acest plan uh, multianual um, și cadrul stabilit este, un, este unul foarte clar. N-am, am decis să adoptăm anumite cote, însă ele pot fi stabilite de fiecare stat membru în parte. Este un element foarte important pentru uh, Marea Nordului. Prin această flexibilitate existentă poate fi garantat uh, randamentul maxim uh, durabil, care este până la urmă obiectivul politicii comune de pescuit europene. În fine, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc domnului Valesa și colegilor pentru cooperarea excelentă. Mulțumesc, doamna Bilbao Barantica, un minut. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Valesa și echip, întreaga echipă de negociatori pentru um, înveșunarea cu care a operat acest plan de gestiune multianuală în Marea Baltică. E vorba de o reformă a politicii comune de pescuit și sper că încă o dată transparența și obiectivitatea vor fi uh, principii de guvernare când vom stabili cotele de pescuit. Și cei care iau decizii în acest domeniu trebuie să țină seama de această prima intenție de a avea un plan de gestiune multianual. Această atitudine a statelor membre care au semnat tratatul de la Lisabona ne-a permis să menținem diferitele cote de pescuit. Dar acest lucru nu este neapărat compatibil cu o actuală reformă de pescuit și victimele au fost cei care sunt profesioniștii mării, cei care lucrează în domeniu, cei care lucrează în pesc- pescării. Și tocmai de aceea sistemul trebuie să fie analizat și să avem planuri de gestiune pe termen lung. E nevoie de un echilibru. Un echilibru pentru cei care, nu numai pentru peștii care trăiesc în mare, dar și pentru cei care trăiesc din pescuit. Mulțumesc, care cuvântul domnul Martinez. Un minut. Doamna Martizes, da, mulțumesc foarte mult. E un, un progres faptul că analizăm situația din Marea Baltică pe diferite specii, pentru că e clar că asta ne va permite să găsim soluții pentru a îmbunătăți biodiversitatea, dar în același timp trebuie să amintim că toate aceste lucruri trebuie să răspundă fiecărui specificități a fiecărui uh, teritoriu. Pentru că, din păcate, nevoile unor pescari nu sunt întotdeauna luate în considerare în politicile Uniunii Europene și mai ales nu sunt neapărat luate în considerare în momentul în care se stabilesc aceste cote de pescuit și politicile de pescuit. De aceea este indispensabil să respectăm modul lor de viață și cultura lor. Nu putem să facem politică de pescuit fără să ținem seama de oamenii care lucrează pe mare, de viitorul lor. Și tocmai de aceea e nevoie nevoie de un pas înainte pentru a avea o gestiune mai durabilă în diferitele state membre. Trebuie să fim atenți și vigilenți pentru diferitele situații de pescuit în grupurile, în regiunile mai îndepărtate, pentru că cei care distrug mediul înconjurător și suprapescuiesc trebuie să fie un fenomen care va, care va fi uh, încetat, pentru că noi trebuie să permitem pescarilor noștri să supraviețuiască. Mulțumesc și acum pentru un minut, domnul Kun. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc și eu tuturor celor care au participat la aceste negocieri, pentru că am obținut o soluție care poate funcționa prin acest uh, plan multianual, care garantează o securitate a planificării pentru uh, exploatațiile de, pes- de pescuit, care se pot bucura și de sprijin financiar în situații dificile. Randamentul maxim uh, durabil este amintit. Un asemenea randament uh, maxim durabil se desfășoară pe un ciclu biologic de până la 10 ani și trebuie să fie posibil să ținem cont de anumite criterii specifice, cum ar fi biomasa, pentru a oferi o siguranță de planificare pescarilor. Sunt uh, bucuros de asemenea că au fost modificate anumite elemente care ar fi adus o sarcină suplimentară uh, birocratică documentația, do, documentarea um, speciilor uh, pescuite uh, și așa mai departe și că s-a introdus această posibilă compensare financiară oferită pescarilor. Vă mulțumesc, domnul Marino Epinto, un minut. Congratulo-me com este plano, já que o último for Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să îmi exprim felicitările față de toți cei care au muncit la obținerea acestui plan plurianual de gestiune și nu numai raportorului principal, ci și raportorilor din umbră. Eu cred că și Comisia Europeană ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă ambiție în propunerea sa. Pentru că observăm că există un declin permanent al anumitor specii. Uh, aici ne referim la cod, herring și șprot. PCP-ul trebuie să contribuie la uh, menținerea tuturor stocurilor de, uh, pentru diferite specii și trebuie să protejăm mediul marin. Doar astfel vom fi în măsură să mm, realizăm primul obiectiv al acestei politici comune de pescuit și anume să avem un uh, randament maxim durabil într-o țară precum Portugalia, în care mare parte din populație trăiește de pe urma pescuitului, deci sunt pescari, e bine, toate aceste măsuri ce sunt luate pentru a proteja calitatea oceanelor și a mărilor sunt întotdeauna măsuri considerate a fi la noi foarte pozitive. Mulțumesc, domnul Scholz. Un minut. Danke, Frau liebe Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Planul multianual pentru Marea Baltică aduce și pescarilor din circumscripția mea, Mecklenburg-Vorpommern și Schleswig-Holstein, o uh, securitate a planificării atât de necesară. Va fi posibilă astfel o gestiune echilibrată și durabilă a stocurilor de pește și uh, va oferi durabilitate socio- socioeconomică și ecologică a uh, pescuitului și a acvaculturii. Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime propune o reducere a cotei de pescuit pentru codul în vestul Mării Baltice cu cel puțin 85%. Astfel, se va putea pune capăt unei practici greșite, de, care este valabilă de mulți ani de zile și sper ca pe viitor să nici nu mai existe acest tip de practici. Și anume să nu se mai pescuiască atât de mult încât să se epuizeze stocurile. Este necesar ca prin acest plan multianual să se susțină posibilitățile de pescuit și convins că va fi foarte util acest plan pentru pescarii locali. Mulțumesc! Deschidem acum procedura intervențiilor spontane și începe domnul Caputo, este primul din trei intervenții. Grazie Presidente. L'accordo sul piano pluriennale per il Baltico pone le... Vă mulțumesc, doamna președintă. Acest plan multianual oferă un sistem durabil care per- permite protejarea stocurilor de pește din Marea Baltică. Înaintea, odată cu reformarea politicii comune de pescuit, speram să creăm un sistem coerent, coerent care să permită o bună gestionare a stocurilor, respectându-se uh, avizele uh, științifice. Nu trebuie să pierdem din vedere capacitățile regionale pentru a depăși uh, problemele existente. Prin uh, acest model bazat pe planuri multianuale, pe planuri multianuale respectăm uh, distribuția geografică și aceste planuri multianuale s-au dovedit a fi foarte utile pentru o gestionare durabilă, pentru că pot să răspundă riscurilor legate de stocurile de pește. Pentru a le proteja pe acestea avem nevoie de măsuri precauționare și de durabilitate pe viitor. Domnul Marias. Mulțumesc, doamna președinte. Președinția celor uh, de jos, în martie, a venit cu un acord uh, interimar pentru a pune la punct un plan de gestiune plurianual pentru cod uh, herring și șprot în Marea Baltică. E vorba de specii foarte pescuite în Marea Baltică, foarte importante pentru activitățile de pescuit. Acum, există entități internaționale care au analizat situația acestei mări și care au emis un studiu asupra faptului că e nevoie de un sistem durabil pentru a proteja stocurile. Aceste trei specii din Marea Baltică trebuie să fie pescuite ținând seama de acest principiu și anume de menținere, de reconstruire a stocurilor. Și acest lucru trebuie să se facă nu numai în nordul Mării Baltice, dar și în mările din sud și Grecia se află acum sub memorandumul uh, Troicei și există foarte multe restricții pentru uh, pescari, pentru că aceștia nu mai reușesc să mai supraviețuiască. Mulțumesc și acum domnul Iacovcici. Se clar, cum chaque fois. Este clar, ca de fiecare dată. Și eu bih svakako na početku čestitati. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să îi felicit pe colegii mei. După opt triloguri au reușit să ajungă la un acord și să uh, ajungă la pregătirea acestor planuri multianuale pentru stocurile de cod herring și șprot în Marea Baltică. E foarte important, pentru că Marea Baltică este o mare interioară și e important să avem planuri de gestiune adecvate. Dar vreau să subliniez încă un aspect și anume este urgent să avem un plan multianual comparabil și pentru pescuitul în Marea Adriatică și avem nevoie de acest plan cât mai rapid. Unii au spus că ar fi trebuit să se interzică um, pescuitul la anumitor specii în Marea Baltică. Poate că e deja prea târziu pentru unele specii uh, haliotice din Marea Adriatică. Cred că Comisia trebuie să ia măsuri. Mulțumesc. Mai este și domnul Kelly la Catch the Eye. Să, să nu ne mirăm, de fapt. Ne mirăm că e, nu este de data aceasta. Mă scuzați, doamna Biencov. Thank you. Vă mulțumesc, doamna. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, membrilor pentru intervențiile lor. O să transmit toate informațiile uh, comisarului Vela, care sunt sigur că va oferi răspunsuri în detaliu. Însă aș do- eu personal aș dori să mă refer pe scurt la două puncte. În primul rând, permiteți-mi să reita- reiterez că planul multianual uh, anual pentru Marea Baltică este o primă generație din mai multe asemenea planuri. Vom face o propunere în uh, curând în acest sens și știți că, de fapt, Comisia Europeană este obligată să respecte cadrul legislativ existent. S-a spus că propunerea referitoare la oportunitățile de pescuit în Marea Baltică este adoptată în mod uh, normal de Comisie la începutul, uh, la cel mai târziu, la, înce- la începutul lunii septembrie, astfel încât Consiliul să-și dea consimțământul în luna octombrie. Dacă noul plan multi anual va fi adoptat de cei doi colegi uitori, atunci propunerea noastră se va baza pe acest plan. Sper că așa se va întâmpla și aș dori să lansez un apel Parlamentului și Consiliului să uh, definitiveze procedurile uh, legale din acest punct de vedere. În plus, Aș dori să vă asigur că vom, uh, vom ține cont de toate recomandările pe care le, ni le-ați făcut uh, pe parcursul acestei dezbateri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, astfel încheiem această dezbatere și